Okay, colleagues, can I bring the meeting? Dragi colegi, vă propun să începem. Începem cu anunțurile de la reuniunea coordonatorilor și apoi numirea raportorilor. Aș dori să vă spun doar că uh, una dintre asistentele domnului Groș, chiar la începutul mandatului său, acum e ministru de finanțe pentru Australia, vedeți unde puteți ajunge dacă îți pui, uh, <laughs> îți aduci contribuția la Comisia de Transporturi din Parlamentul European, poți ajunge ministrul de finanțe în Australia. Deci, acum, deciziile adoptate de coordonatori. În primul rând, numirea raportorilor. A existat o propunere de regulament de modificare a regulamentului 91 din 2003 cu privire la statisticile privind transportul uh, feroviar, colectarea datelor cu privire la bunuri uh, călători și accidente și verzii se vor ocupa de acest raport. Coordonatorii au hotărât să nu ia niciun fel de măsură cu privire la raportul propus din partea Comisiei cu privire la auditurile interne și de asemenea s-a convenit să se organizeze o mini-audiere în 5 noiembrie cu privire la politica portoară și coordonatorii vor vorbi cu raportorii pentru a vedea care sunt porturile care ar fi mai bine să fie reprezentate la audierea noastră. În ce privește comitologia, coordonatorii au luat uh, notă de uh, scrisoarea 19 și la chestiuni diverse s-a pus o întrebare cu privire la recunoașterea pagubelor ecologice în legislația europeană și internațională, o întrebare pusă de doamna Meissner și ceilalți. Coordonatorii sunt de acord cu conținutul acestei întrebări Doamna meissner în numele Comisiei de Transport, uh, va trebui să semneze această întrebare. Cu privire la pachetul feroviar, coordonatorii au luat uh, notă cu privire la intenția Comisiei juri de a trimite companiilor feroviare comentarii cu privire la pachetul feroviar. Uh, apoi, în ce privește rețelele transeuropene de transport, condonatorii au propus ca uh, dezbaterea să aibă loc la uh, plenara 1 din luna octombrie. Nu știu dacă vom reuși să impunem acest subiect pe ordinea de zi, dar noi ne-am dorit. În orice caz, și coordonatorii au mai pus și problema implicării raportorilor din umbră. Coordonatorii l-au rugat pe președinte să reamintească tuturor raportorilor, deci vă reamintesc acest lucru, că e important să organizăm Uh, reuniuni, reuniuni și cu raportorii din umbră, când se poate, bineînțeles. Sigur că o să uh, o fac sistematic, dar pentru că toată lumea e în sală, aș dori să le reamintesc uh, raportorilor că e până la urmă în interesul tuturor să coopereze cât mai bine cu uh, raportorii din umbră atunci când întocmesc uh, rapoartele de care se ocupă. Iată care sunt deciziile de la uh, reuniunea coordonatorilor. Dacă nu aveți întrebări sau obiecții, considerăm aceste, această ordine de zi adoptată. Deciziile uh, sunt validate, deci acum vă propun să trecem la voturi. În primul rând votăm rapoarte, raportul doamnei Cristin de Verac, raportoarea evenimentelor de aviație civilă. În primul rând, o să facem o verificare electronică ca să ne asigurăm că PPE-ul nu are prea, multe, uh, prea mulți votanți în sală. S-a deschis deci votul. Sigur că uh, clar că socialiștii vor fi prea mulți acum. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și deocamdată nu avem probleme cu numărul de votanți. Putem începe, deci. Începem cu, încă o dată, deci cu raportul doamnei de Verac, propunerea de regulament cu privire la raportarea evenimentelor de aviație civile, articolul 1, aliniatul 9, amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la articolul 2, amendamentul 90 al domnului Grandes Pascual. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Acum votăm 88, 88-ul este caduc. Trecem la 92. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. 93 pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm acum 95-ul, vă rog să deschis votul, cred că s-a respins, dar îl verificăm. S-a închis votul, a fost respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, a fost respins. 96 este caduc, 24 cine e pentru, împotrivă, abțineri, a fost adoptat. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, se adoptă. 90, 26 cade, 98 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 4, aliniatul 132. Președintele se corectează. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 32 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Treizeci și patru. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că e respins, dar prefer să verificăm. Verificăm 115. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. A fost respins. 35 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. E respins. 100 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 e caduc. 117 este următorul pentru, împotrivă. Deci încă o dată 117 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm. S-a deschis votul la 117. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 36 și 116 se caduce. Trecem acum la 118 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123, vot pe părți, prima parte, 2A, EASA, Shell, până la The Occurrence. Prima parte este caducă, Deci, am fost informat că prima parte este caducă, deci trecem acum la a doua parte și aceasta pentru că amendamentul 124 a fost adoptat, deci trecem la a doua parte, it shall be insured până la by this regulation. A înțeles toată lumea, da? Deci cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 și 143 împreună. Sunt identice, le votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 72. Îmi iau o gură de ceai. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 145, cred că a fost adoptat, dar prefer să verificăm, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Știam de la început, dar aveam <laughs> nevoie de o gură de ceai, 76 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 151 și 152 împreună, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. La 83, o solicitare de amendament oral. Domnul Groș. Da, e uh, în legătură cu considerentul 3 și nu considerentul 7 la amendamentul 83. Deci e o schimbare a listei de vot doar. Are cineva obiecții? Dacă nu, atunci continuăm cu votul ca să ne asigurăm că se include la considerentul 7. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final acum la amendamente. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 43 de voturi exprimate, 42 pentru, un vot împotrivă, se adoptă și acum proiectul de rezoluție legislativă s-a deschis votul. A votat toată lumea, S-a închis votul și se adoptă. 42 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Fericitări doamnei de Verac. O, mai avem ceva. Acum trecem la votul la decizia de lansare a negocierilor interinstituționale. S-a deschis votul și pe marginea acestei decizii. A votat toată lumea. S-a închis votul. Doamna de Verac, aveți un mandat în baza acestui vot, 42 de voturi pentru, un vot împotrivă, felicitări. Next is the report by Urmează acum raportul domnului Taylor legat uh, de finanțare multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă în domeniul combaterii poluării provocate de nave și a poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere. Suntem gata să începem. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic, deși cred că se acceptă. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Spune că 4 devine caduc. Trecem la 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral al doamnei Bilbao. Îl aveți în anexă. Sunteți mulțumiți? Puteți accepta acest amendament oral? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic. E posibil să se adopte. Amendamentul 23 cu amendamentul oral. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 27. Cine este pentru? Începem încă o dată. Cine este pentru? 27. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic. 27. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Este respins. 26, 24, 28 și 3 cred că trebuie votate împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...29 cu amendament oral. Sunteți de acord cu amendamentul oral? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 30 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se verifică 35. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 avem un vot pe părți. Agenția până la is crucial, prima parte, și a doua parte până la provided justifiable. Deci prima parte de la 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica partea a doua. Votul este deschis. Am închis votul. Este respinsă. Ce facem acum cu amendamentul 1? O parte este adoptată, o parte nu. Devine caduc, deci. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 2. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18. Vot pe părți, solicitat de două grupuri politice. Prima um, parte până la It's New Tasks, a doua parte până la nu vine aici Ignitas. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 devine caduc, 19 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 19, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentele bugetare. De la buget, buget 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la votul final. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 37 de voturi pentru, 5 împotrivă, o abținere se adoptă. Proiectul de rezoluție legislativă, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. 37 de voturi pentru, 6 împotrivă, se adoptă. Votul uh, cu privire la decizia de a începe negocierile instituționale. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă cu 39 de voturi pentru și 2 împotrivă. Felicită, domnule Taylor. Urmează acum voturile în legătură cu propunerea pentru o directivă legată de permisele de conducere care includ funcțiile unei cartele de conducător auto. Doamna Țicău este raportoare. Avem un singur amendament, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Se respinge, deci, propunerea comisiei. Trecem acum uh, la raportul final, la votul final. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Avem prea multe voturi de la PPE. Votul este închis. Deci confirmăm respingerea 41 pentru, niciun vot împotrivă. Trecem mai departe. Vlasac. We're now at the vote for Cars 2020. Votăm acum în legătură cu Cars 2020. Raportor este domnul Vlasac. Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru?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 Verificăm amendamentul 8 electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. paisprezece în două părți, prima parte până la behavior pentru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 Închidem votul. Este respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica 24, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica 26, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Este respins. 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic 28. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 29. Cred că este respins. Știu că obosim puțin când să ridicăm mâna. Mă rog, putul este închis, s-a adoptat. Bine că am verificat. 30 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 31 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica 32. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 34. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 36, cred că este respins, dar verificăm. Votul este deschis. Ați votat, votul este închis. Se respinge. 37. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, verificăm încă o dată electronic. Vă amintiți cum v-am spus la sfârșitul uh, reuniunii coordonatorilor ce v-am rugat? A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 38. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 39 cu un amendament oral. Aveți vreo obiecție la amendamentul oral? Dacă nu, votăm cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul este deschis. Amendamentul 39 cu amendamentul oral aferent. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Trecem la 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Those in favor. 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 46 pentru, împotriva abțineri respins, 47 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Cred că e respins, dar uh, hai să încercăm totuși. Votul e deschis, a votat toată lumea, votul e închis. Respins. 48, cine pentru, Împotrivă. Haideți să verificăm. Au votat doar patru persoane și trei de la ECR. Deci votul e deschis la 48. Toată lumea a votat. Votul e închis. A adoptat. 49 pentru, împotrivă, abținerii. Se respinge. 50 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 51 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 52 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. 52, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, votul e închis adoptat. 22 la 20. Votul final. Votul e deschis. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 24 pentru, 5 împotrivă și 13 abțineri. Prin urmare, se adoptă felicitări, domnule Vlasa. Next report is the draft Trecem la următorul eh, proiect de aviz E vorba de supravegherea frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative. Haideți să respirăm un pic la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene. Nu știu, poate am putea să-i spunem comisiei că e un pic prea greu de mestecat un titlu atât de lung uh, Haideți să începem cu amendamentul 10 al domnului Danelis. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm. Votul e deschis. Toată lumea a votat? Votul e închis. A adoptat, într-adevăr. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 e un amendament de ordin lingvistic, trecem la 14, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri, Haide să verificăm amendamentul 16. Has everybody voted? Vote. Toată lumea a votat, votul e închis. Da, a adoptat 17 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis la amendamentul 17. Toată lumea a votat, votul e închis. E respins. E respins oricum, domnule Sason, nu mi-aș face griji. Am verificat pentru că uh, unii colegi ridicau mâna, alții nu. 18. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 6. Pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 19. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 2 pentru, împotrivă, a Adoptat. 3. Pentru. Abținerii. A Adoptat. 4. Pentru. Împotrivă. A Adoptat. Vot final. Deschidem votul. Toată lumea a votat. PPA want... Există o persoană în plus de la PPE care votează. Acum totul e în regulă. S-a închis votul. 39 pentru, 4 împotrivă, nu există abțineri. Se adoptă felicitări doamnei Grisbeck. Okay, we now need a kind of change around. Trebuie să facem câteva modificări, trebuie să vină la prezidiu domnul Fidanța. Tourism Task Force. Can I just... Trecem la grupul operativ uh, pe turism. Aș dori să uh, le reamintesc colegilor că în această după-amiază avem un schimb de opinii referitor la uh, dimensiunile maxime autorizate în traficul uh, național și internațional și uh, în ceea ce privește greutatea maximă autorizată pentru traficul internațional. E vorba de raportul domnului Lightfried și eu și dânsul v-am fi recunoscător dacă puteți fi prezenți în această după amiază. Okay, ladies and gentlemen, can we go on to the... Haideți, dragi colegi, să trecem mai departe. Și anume, la întâlnirea grupului operativ pentru turism, astăzi organizăm o masă rotundă referitor la turismul în Europa, atragerea unor noi fluxuri de turiști. Avem șase invitați, domnul John Caster de la organizația ONU pentru Turismul Global, domnului Ceare Palță. Urchiaga este viceministru pentru turism din partea guvernului basc, domnul Rodolf Tilus Cosvar de la Europa Nostra. El, îi vom urmări cu mare atenție intervenția domnului, domnul Armando Branchini de la Alianța Culturală și Creativă Europeană, domnul Nick Greenfield, uh, Uh, din partea Asociației Europene a Tur Operatorilor și domnul Vantuzi de la Confindustria. Am să încep, ca de obicei, dându-i uh, cuvântul vicepreședintelui uh, pentru grupul operativ pentru turism, domnul Carlo Fidanța, pentru a prezenta invitația. Apoi fiecare vor avea 5 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre turismul în Europa. E un uh, punct din ce în ce mai dinamic în ziua de astăzi. Când vorbim despre uh, fluxurile de turiști, ne gândim și la calitatea turismului nostru. Și uh, ca și italiani, ca și europeani, e o zi foarte importantă pentru mine astăzi, pentru că la ora 4 se vor concretiza Eforturile de a readuce pe linia de plutire epava navei Costa Concordia, un capitol destul de rușinos în istoria noastră și cred că de acum încolo oamenii vor privi cu încredere turismul în Europa. Operațiunea tehnică a fost una extrem de complexă. Noile fluxuri de turiști reprezintă un pilon cheie în strategia turistă, în strategia europeană pentru turism, având în vedere că asistăm la o etapă de stagnare la ora actuală. Ne confruntăm uh, cu o perioadă de criză. Iată de ce este foarte important să să încercăm să intrăm și pe piețele din afara Uniunii Europene. Câteva date. În 2012 au venit 411 milioane de turiști din afara Uniunii. Uh, veniturile generate au fost de aproape 10 miliarde de euro. Am primit aceste date din partea liniilor aeriene care ne-au confirmat că Europa a fost uh, principala destinație turistică dar să nu uităm, concurența cu alte zone ale globului este una aprigă. Iată de ce trebuie să facem eforturi din răsputeri pentru a atrage fluxuri de turiști din afara Europei, îndeoseb din acele țări pe care le-am numit odinioare economii emergente, dar care astăzi s-au afirmat pe deplin. E vorba de țările din uh, grupul BRICS. Și când vine vorba de noi fluxuri de turiști, vorbim în primul rând de vize. E nevoie ca statele europene să-și armonizeze rețelele de consulate, ambasade și trebuie să existe o procedură de facilitare a vizelor. Știm că e un subiect delicat cu ramificații în sectorul securității naționale și controlului de frontieră dar cred că e un punct necesar. A fost adus în discuție la, în cadrul unor întâlniri repetate cu reprezentanți ai industriilor și în cazul acelor țări care nu pun probleme sau pun un, pro, un pericol minor în ceea ce privește imigrația necontrolată. Iată, trebuie să vorbim despre vize. Codul european al vizelor este în curs de revizuire la ora actuală de către Comisia Europeană. Uh, va fi prezentat la sfârșitul anului 2013. Trebuie să vedem așadar, să urmărim îndeaproape ce se întâmplă aici. Și, după părerea mea, ar trebui să analizăm și acele proiecte pilot care se referă la evenimentele de anvergură care vor fi organizate în viitor. Și aici mă gândesc la eh, expoziția din 2015 de la Milano. Există și alte evenimente care ar putea atrage turiști, dar de multe ori apar probleme de natura birocratică și administrativă. În continuare trebuie să privim și oportunitățile pe care ni le pune la dispoziție tehnologia. Ar trebui să încercăm să oferim vize electronice, bineînțeles oferind un nivel adecvat de siguranță. De asemenea, ne concentrăm asupra unor zone speciale pe glob, de pildă America de Sud, dar cred că astăzi este foarte important uh, ca Parlamentul, uh, Comisia de Transport, uh, Grupul Operativ pentru Turism să se concentreze asupra unor fluxuri crescute de turiști care vin în Uniunea Europeană din afara Uniunii, îndeoseb din țările BRICS. Mulțumesc foarte mult, domnule Fidanța. Dau acum uh, cuvântul domnului Kessler, uh, directorul organizației ONU pentru turism. Cred că dumneavoastră sunteți cel cu prezentarea PowerPoint. Vă dau cuvântul așadar. Aveți 5 minute la dispoziție. Vă rog. Sorry. Uh, Mulțumesc. Mulțumesc și pentru ocazia pe care mi-o acordat de la cuvântul la reuniunea uh, comisiei dumneavoastră. Eu reprezint uh, Organizația Internațională a Turismului ONU și nu Organizația Uh, internațională a Comerțului, așa cum s-a spus uh, în introducere. Noi uh, suntem o agenție specializată a ONU care se ocupă de tot ce ține de turism, însă înainte de a trece la chestiunea înlesnirii vizelor, aș dori să vă dau câteva cifre pentru proiecțiile noastre pe termen lung, turismul până în 2030, considerăm că încă mai e un potențial important de creștere a turismului. La nivel mondial uh, reprezentăm cam 3,3% uh, de creștere anual până în 2030. Acestea sunt previziunile noastre. Deci sperăm să ajungem de la 1 miliard în prezent la 1,8 miliarde în 2030. Turismul crește în toate regiunile lumii Uh, și sunt uh, beneficii foarte importante, dar considerăm că Orientul Mijlociu, Asia, Pacific și Africa uh, vor beneficia de creșterea cea mai mare pe viitor. De asemenea, în ce privește uh, turismul uh, peste hotare, uh, regiunile Asia și Pacific au potențialul de creștere cel mai mare, uh, pentru că în următorii 20 de ani vor beneficia de numărul cel mai mare de turiști din întreaga lume. Um, am luat datele dintre 2006 și 2012, deci înainte de criza economică, uh, și am încercat să vedem uh, uh, cum se cheltuiește pe diversele piețe, piețe turistice și considerăm că, deci constatăm că China e pe locul întâi, uh, la mare distanță, de uh, Federația Rusă și după aceea de Brazilia. Aceste țări uh, BRIC sunt, ocupă o parte foarte importantă, dar există piețe mai mici care cresc, sunt în creștere importantă. Cu galben aveți țările din Asia, cu albastru din Europa și cu roșu țările care se află în, pe continentul american. Apoi ajungem la facilitarea liberării vizelor. Sigur că aici trebuie să obținem un echilibru. Aceasta este miza principală și depășim uh, zonele clasice de uh, politici, nu e vorba doar de autoritățile turistice care reglementează, ci e până la urmă și o chestiune legată de uh, afaceri interne și de politică externă. Deci, pe de o parte, uh, vizele uh, ne asigură securitate, controlul imigrației, uh, limitarea uh, de, uh, duratei de ședere și activităților și apoi uh, aplicarea măsurilor de reciprocitate, dar, pe de altă parte, vizele pot fi văzute și ca o limitare, ca o îngrădire și, bineînțeles, că am beneficiat de pe urma uh, unei mai mari deschideri, uh, nu numai din punctul de vedere al turismului, ci și pentru afaceri, pentru comerț, investiții, uh, infrastructura de dezvoltare, apoi atragerea de talente, um, învățământ, schimburi culturale, așa numita soft diplomație. Deci, când se ia un, o decizie cu privire la un acord de înlăsnire a vizelor, trebuie să ținem cont de toate aceste interese diverse care intră în joc. Avem uh, aici date uh, privind vizele din întreaga lume, un studiu pe care l-am efectuat și am făcut uh, estimări să vedem care este numărul mediu sau procentul mediu al populației mondiale care poate să intre pe teritoriul unei țări fără să aibă nevoie de vize. Și uh, cu verde aveți țările cele mai deschise, cu galben țările mai uh, închise și apoi cu albastru țările de-a dreptul închise, deci uh, care au, dau dovadă de foarte puțină deschidere. Vedeți că uh, Europa e deschisă pentru toate, ca și celelalte uh, economii avansate, e deschisă și pentru uh, alte economii, dar nu pentru foarte multe. Organizația noastră în ultimii ani a cooperat foarte strâns cu parteneri, cu uh, factori implicați uh, pentru ca uh, facilitarea eliberării de vize să progreseze. Avem uh, trei rapoarte care au fost publicate, am avut foarte multe reuniuni am încercat să facem uh, un bilanț al situației actuale și am uh, uh, făcut și recomandări de politici. Și aș putea să vă spun că există cinci domenii importante uh, pentru uh, deci potențialul de facilitare a eliberării de vize. Apoi, când e nevo- deci, dacă e nevoie de o viză, trebuie să îmbunătățim accesul la informație, putem de asemenea să uh, înlesnim, să optimizăm procesul actual. Sigur că există mulți parametri de care trebuie să ținem cont, dar putem să facem o diferențe de tratament între diverse tripuri de grupuri care au nevoie de vize, de exemplu. Apoi putem înlesni programele de acordare a vizelor electronice și apoi putem să înlesnim acordurile regionale. Așa cum am spus înainte, am cooperat cu mai multe organizații, cu ECD-ul, cu AP, că anul trecut uh, am uh, pus uh, pe tapetă problema la G20 și pentru prima dată G20 a recunoscut că Um, uh, vizele reprezintă, sau turismul și uh, călătorii reprezintă un uh, vehicul pentru crearea de locuri de muncă, se generează locuri de muncă, bogăție la nivel mondial și se reduce sărăcia. Iată ce figurează la, delegație, la declarația g 10 în prezent încercăm să aprofundăm uh, uh, acest subiect la OCDE. Sperăm ca la anul să putem organiza o conferință mondială. Am contactat uh, foarte multe țări. Organizația noastră e foarte activă <clears throat> în cooperarea și cu instituțiile europene. Sperăm să putem să ducem la bun sfârșit acest proiect. Iată ce doream să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim și noi, domnule de Caster. Și acum are cuvântul reprezentanta uh, guvernului țării Baștilor, Itziar Epalca Urchiaga, deci care reprezintă guvernul țării Baștilor. Aveți cuvântul, doamnă, pentru 5 minute. Eskerrik Gracias. Bueno, represento como vice... Mulțumesc foarte mult. Sunt viceconsilieră uh, uh, pentru turism în cadrul uh, Guvernului Basc și mai întâi vă voi da câteva date despre țara noastră. Noi avem în nordul Spaniei, dar în sudul Europei, foarte aproape de Spania, avem 264.000 de, de, de locuitori. Avem 92.000 uh, uh, de locuri de muncă, dintre care um, și avem un țesut uh, empresarial de companii foarte important în care um, IMM-urile au un rol foarte important. Primim foarte mulți turiști, din care 60% provin din statul spaniol și 40% sunt străini. De ce am ales uh, ca pârghie de creștere turismul? Pentru că în anii 50 uh, am făcut o analiză care spunea că 97% din persoanele care circulă prin lume mergeau către 15 destinații. În 2011 datele s-au schimbat foarte mult. 45% din persoanele care circulă în lume pentru turism caută piețe în curs de dezvoltare, caută ceea ce în acest moment se numește destinație regională. În anul 2020 se așteaptă 1600 uh, de milioane, 1,6 miliarde de persoane um, vor căuta astfel de uh, destinații în uh, creștere. Avem însă o provocare mare care ne așteaptă legată de concurență și competitivitate. Care este strategia noastră? Avem o strategie inovatoare și diferită, pentru că noi suntem unici, suntem deosebiți. Avem o cultură milenară cu uh, o tradiție de avangardă și modernitate, uh, avem uh, locuri precum Bilbao, San Sebastian sau Donosti. Sunt locuri foarte speciale, limba noastră este unică și toată lumea care caută destinații noi poate considera că țara Bașor este atrăgătoare. Avem de asemenea produse și servicii turistice um, care uh, atrag acest nou profil de turiști. Noi ne adresăm turiștilor care caută destine alternative, care au expectative, speranțe înalte uh, turistice, valorile care Eh, pe care le are acum piața noastră sunt autenticitatea, identitatea și atracția culturală și contrastul cu localul. În acest sens, bifăm toate căsuțele. În primul rând, mizăm pe mm, noile tehnologii pentru uh, informare și noile uh, te tehnologii pentru a oferi servicii optime. Uh, facem un program web care să controleze comportamentul turistului. Uh, și de asemenea dezvoltăm acum o elaborare de, de mobilitate care analizează fluxul de turiști, de care sunt rutele cele mai frecventate și um, identifică punctele nevralgice. De asemenea, elaborăm o platformă de um, pieți de prețuri dinamice pentru a ști foarte bine cum se comportă destinația pe care o reprezentăm noi, să știm cine sunt cei care vin la noi și ce doresc ei pentru a le putea oferi oferi ceea ce caută. Toate acestea sunt uh, integrate în uh, sistemul de informații turistice din țara Baștilor. Nu numai că identificăm oportunități, putem să facem și o bază de date în care să știm comportamentul turiștilor. În cadrul acestor noi tehnologii, uh, de asemenea, avem un portal web în care um, decide care permite turiștilor uh, să cunoască ce se află pe o rază de 5 km din zona în care se află, în sensul de cazare, restaurante, rute interesante și așa mai departe. De asemenea, suntem activi pe rețele sociale și platforme. Noi uh, numim acest uh, turist turistul I, turistul internațional, impulsiv, individualist, interconectat și informat. El caută pachete um, interesante, are așteptări foarte mari. Trebuie să îi acoperim toate cerințele și de aceea dorim să stimulăm competitivitatea, să stimulăm um, cu sectorul pentru a deveni cât mai profesionist. Suntem a doua comunitate din statul spaniol uh, la, ca număr de certificări de calitate. Acest lucru este strâns legat de um, instituțiile pe care le avem, hoteliere și um, destinațiile noastre. Um, asigurăm uh, o foarte bună conectivitate a locurilor prin infrastructuri foarte bune uh, des, dezvoltăm rețelele comunale pentru um, ca um, rețeaua public-privată să fie foarte bine uh, pusă la punct și dorim să avem oferte concrete și politici de calitate pentru a răspunde gusturilor și intereselor turiștilor. Dorim să ne profesionalizăm și mai mult specialiștii pentru a face față provocărilor viitorului și lucrăm și la partea legată de guvernanță, pentru că uh, turismul este foarte important, credem că el poate stimula foarte mult economia și eforturile inter- și intrainstituționale sunt uh, esențiale. Provocarea cea mai mare pentru noi este lumea internațională, volumul de străini care circulă. Avem o acoperire foarte importantă în ceea ce privește turiștii spanioli, însă pentru noi uh, important uh, este turistul internațional. Mulțumesc foarte mult. Următorul uh, intervenient este domnul Rodolf de Corsnarem de la Europa Nostra și președintele Asociației Europene pentru Casele Istorice. Aveți cuvântul. Je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est très important. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, limba franceză este o limbă foarte frumoasă, trebuie să nu uit, așa că voi vorbi în limba franceză. Știu că pentru dumneavoastră și pentru cetățeni și pentru Europa noastră e foarte important ca noi să fim prezenți astăzi aici și vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat. Sunt membru al Consiliului Europa Noastră, este o asociație paneuropeană pentru uh, moștenirea culturală și a sărbătorit tocmai a 50 aniversare în, printre mai multele activități organizate pentru a proteja și pune în valoare patrimoniul cultural european, asigurăm coordonarea și reprezentarea activă a moștenirii europene, precum și uh, European Heritage um, Alliance. E vorba de o organizație compusă din 32 organi uh, organizații mai mici care lucrează în domeniul uh, patrimoniului cultural. Numele alianței face referire la articolul 3.3 uh, din Tratatul Uniunii Europene și voi spune în engleză că Uniunea își va respecta diversitatea culturală și se va asigura că uh, este păstrat acest patrimoniu. Sunt și președintele Asociației Europene a Locuințelor Private Istorice. Turismul uh, este pentru noi de o importanță crucială pentru aspectul social, cultural și pentru aspectul legat de protecția mediului. Conservarea mediului uh, natural și cultural uh, inclusiv în cazul proprietăților private, este important. Avem uh, un patrimoniu imobiliar de neînlocuit în Europa, uh, patrimoniu crucial pentru turismul durabil și pentru atracția de noi fluxuri turistice. Mai mult de 50% din activitatea turistică europeană decurge din patrimoniul uh, cultural și natural. Există însă o dihotomie inevitabilă între puterea de a satisface um, provocările creșterii economice și încercarea de a um, respecta siturile patrimoniului uh, cultural. Dacă îmi permiteți, să voi da un exemplu legat de un oraș pe care îl cunoaștem cu toții. Știm foarte bine care e situația în Veneția un exemplu acut uh, al numărului de probleme care apar și de numărul de persoane afectate de conservarea patrimoniului cultural în Europa. În ultimii ani a crescut foarte mult numărul de turiști, inclusiv navele de croazieră și vizitatorii de o zi. E vorba de o povară foarte dificilă pentru infrastructura orașului care afectează grav calitatea vieții celor care trăiesc în Veneția și, făcând, uh, și aducând prejudicii calității experienței vizitatorilor. Veneția are nevoie urgent de un plan de gestionare turistică pentru a maximiza avantajele pe care le pot aduce orașului vizitatorii și pentru a minimiza impactul negativ, inclusiv cel asupra mediului al navelor de croazieră și uh, efectul pe care l-au asupra caracterului orașului. Vă dau un exemplu. În 2006, de fapt în 1997, aveau 200 de uh, vapoare care poposau la Veneția. Acum avem uh, peste 1300. Aveam 200 de mii de vizitatori atunci, acum avem 1,8 milioane și uh, aceste nave sunt foarte mari, au tonaje imense. Aceste planuri sunt esențiale pentru a conserva patrimoniul natural și cultural al Veneției și pentru a permite ca în acest oraș turismul să aibă un caracter durabil. Soluția constă în găsirea unui echilibru între încurajare, între dezvoltarea turismului uh, cultural și în protejarea patrimoniului cultural și natural. Acum, uh, volumul uh, de turiști trebuie să fie în cadrul limitelor durabile optime Trebuie să subliniem valoarea economică și socială a turismului în Euro a patrimoniului european pentru turism, patrimoniul cultural. Este un sector cu scop uh, nelucrativ care generează venituri foarte importante. Aduce beneficii turismului european, însă uh, câștig propriu nu prea are. Trebuie să studiem modul în care aceste dezechilibre economice pot fi atenuate prin măsuri fiscale și inclusiv uh, prin reducerea um, TVA-ului în aceste state europene, pentru a asigura o protecție eficientă a patrimoniului cultural, pentru că acesta este singura metodă de a uh, realiza un turism cultural durabil și de a reuși să uh, atragem fluxurile de turiști trebuie să cooperăm uh, alături de uh, autoritățile publice, um, reprezentanții turismului și asociațiile care protejează patrimoniul pentru a uh, lucra pentru interesul comun și ajunge la un echilibru viabil între turism și patrimoniul cultural și pentru a promova toate aceste aspecte, ambele aspecte. Înainte de a încheia, voi cita șapte puncte importante um, cele uh, șapte uh, noi rute turistice pentru a uh, păstra patrimoniul cultural. Trebuie să vorbim despre aceste lucruri pentru a proteja patrimoniul cultural. În primul rând dorim să uh, conservăm noul tip de patrimoniu cultural, să reabilităm um, siturile patrimoniului și monumentele ascunse, parțial distruse sau uitate, pentru a regenera cartiere întregi, de a regenera orașe și zone rurale. Și vă invit să aruncați o privire asupra um, Uh, cărții noastre, uh, broșura Europa Noastră, pe care o puteți găsi la ieșire. E gratuită, e imprimată în culori și arată foarte bine. Trebuie să utilizăm uh, mijloacele, rețelele sociale și uh, rețelele uh, sociale pentru a informa cu privire la destinațiile culturale, să promovăm cu turismul local și să implicăm comunitățile locale, care au joc un rol foarte important, să încurajăm dezvoltarea educației și respectarea importanței protejării patrimoniului, să încurajăm abordări inovatoare rezonabile pentru reprezentarea uh, adecvate pentru uh, protejarea patrimoniului cultural în orașe și în zonele rurale. Să conservăm și să consolidăm patrimoniul, asigurând uh, accesul pentru toți prin politice speciale de prețuri, de transport public și așa mai departe. Și, în ultimul rând, să încurajăm să promovăm inițiativele europene existente în uh, materie de patrimoniu cultural și turism, precum rutele europene culturale, capitalele europene ale culturii, etiche și eticheta de patrimoniu european. Vă mulțumesc uh, pentru că mi-ați acordat cuvântul și cred că nu am depășit cele 5 minute pe care mi le-ați acordat. Thank you very much. Next is Mr. Armando Mulțumesc. Urmează domnul Armando Branchine, Branchini, președintele European Cultural and Creative Alliance. Domnule Branchini, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația dumneavoastră. Alianța noastră reprezintă 400 companii, 400 de companii europene din uh, gama înaltă de producție din diferite subsectoare. E vorba de 14. Uh, vorbim de bijuterii, modă, produse cosmetice, parfum, parfumuri, mobilă, uh, autovehicule, iahturi, băuturi alcoolice, vin, hoteluri și așa mai departe. Aceste companii au avut în total o producție a cărei valoare se ridică la mai mult de 510 miliarde de euro. E vorba de mai mult de 3% din PIB-ul european. Sectorul a înregistrat de asemenea o creștere de două cifre în ultimii doi ani, în 2011 și 2012. Sectorul de lux este un vector important pentru creșterea durabilă și își aduce o contribuție semnificativă în ceea ce privește consolidarea exporturilor în Europa. Sectorul oferă locuri de muncă directe unui număr de peste un milion de oameni și există aproape 660.000 de oameni angajați indirect anul trecut. De asemenea, sectorul nostru sprijină o amplă rețea de IMM-uri în Europa. Și mai important, aproape 60% din producție este exportată, e vorba de peste 10% din toate exporturile din Europa. Cu alte cuvinte, din 10 euro exportați, un euro vine din sectorul nostru al produselor de lux. Sectorul înseamnă, aduce de asemenea peste 100 de miliarde de euro în venituri fiscale. E vorba de taxe aplicate asupra vânzărilor companiei, exporturilor, cât și um, impozitul pe venit aplicat angajaților. Sectorul nostru este un factor important în promovarea turismului în Europa. Aproape jumătate din vânzările de bunuri de lux în Europa se datorează turiștilor. E vorba de 60% din achizițiile din Franța, 50% din achizițiile din Marea Britanie, de pildă, doar pentru a vă face o idee. Valoarea achizițiilor făcute în duty free-uri depășește peste 30 de miliarde de euro doar pentru acele produse de mici dimensiuni, acele produse care pot fi puse în buzunar, în geantă, în valiză. Ca să nu mai vorbim că se poate achiziționa în regim duty-free chiar și mobilă sau autovehicule. În 2012, achizițiile făcute în regim duty-free de către turiști au crescut, au crescut în toate țările europene. Această creștere a fost uh, promovată de turiștii din China, e vorba de o cotă de 23,7%, din Rusia 19,5%, Japonia 4,5%, și um, cetățenii Statele Unite 3,9%. Creșterea prevăzută pentru anul 2013 este de peste 18%. Uh, o mare parte se datorează achizițiilor din partea uh, cetățenilor din China, 23%, din Rusia, 20%, Brazilia, 6% și uh, celor din Statele Unite, 6%. Cetățenii europeni consideră că bunurile de lux reprezintă un ambasador um, pentru valorile europene, precum calitate, încredere, meșteșug, creativitate și excelență. Conform unui studiu desfășurat în Franța, Germania, Italia, Spania, s-a constatat că marea majoritate a respondenților au spus că industria este importantă pentru a uh, păstra um, expertiza și pentru uh, meserile creative, e vorba de o cotă de 76%, 77% dintre persoanele chestionate au spus că acest sector este important pentru atragerea turiștilor și 76% au spus că este important pentru păstrarea artizanatului. Pentru a atrage noi turiști este important ca Parlamentul European și Comisia să permită accesul pe piață și uh, facilitarea vizelor. Antevorbitorul meu a subliniat de asemenea acest punct. Sunt pe deplin de acord cu dumnealui. Uh, problema facilitării vizelor este una cheie care uh, trebuie promovată de către statele membre UE pentru a permite un acces mai amplu pe piață. De altfel, dezvoltarea economică și socială la nivel mondial este strâns legată de um, liber schimb și de concurență. Pe de altă parte, dați-mi voie să vă spun că ne pregătim uh, să deschidem relații uh, și negocieri cu uh, India și Brazilia. Sperăm că acestea vor avea o concluzie fericită. Vă mulțumesc foarte mult! Genie, next is Mr. Nick Green. Vă mulțumesc, domnule Branchini. Urmează domnul Nick Greenfield șeful Asociației Europene a Operatorilor de Turism. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și eu pentru invitație. E o plăcere să particip la această audiere. O să mă refer la cinci uh, uh trenduri principale în legătură cu Uh, felul în care evaluează, evoluează turismul. O să încerc să improvizez, nu mă voi ține chiar de uh, notele pe care vi le-am trimis. În primul rând, cred că ar trebui să facem diferența între uh, diversele piețe. S-a vorbit despre uh, țările BRIC, e un termen economic, dar am avut luna trecută un seminar la Londra. Uh, Steven Saka, moderator de la BBC, a moderat uh, acest seminar. Uh, la acest seminar am constatat că țările BRIC nu sunt identice. Poate că e de la sine înțeles, dar merită să subliniem. Dacă ne uităm la țările emergențe, trebuie să ținem cont de mai multe aspecte. Cum călătoresc oamenii înspre ce destinații, când Brazilia e un exemplu foarte bun, pentru că există vacanțe de vară care uh, pot fi petrecute în timpul uh, sezonului de iarnă la noi, apoi uh, cum, se, cum fac vacanțele în grupuri individual cu familiile și așa mai departe, ce le place să vadă, cum își cheltuiesc banii. E un peisaj complex, dar cu cât înțelegi cum funcționează mai bine piața țării, țării de destinație, cu atât te descurci mai bine. Vă, puteți, vă putem da un exemplu. Domnul Ias Ciopra, în anii 70, a mers în Elveția e un om de afaceri indial. Uh, când s-a întors, a făcut mai multe filme în India și acum, după Regatul Unit uh, cu Elveția, uh, Elveția e a doua destinație de, pentru turiștii indieni. Deci vă dați seama că în urma filmelor um, Elveția s-a adaptat la meniul turiștilor indieni și le asigură o primire bună în Europa. Apoi, în al doilea rând, să nu uh, subevaluăm situația economică, uh, uh, pentru că SUA, statele, de Statele Unite, Canada și Japonia rămân țări de destinație foarte importante. Țările, deci SUA, depășesc țările BRIC. Noi, în acest an, acest an acordăm o importanță sporită Japoniei. Uh, sigur că economia nu a stat foarte bine în urma evenimentului din urmă de 2 ani, însă această țară uh, a fost cumva dată uitării, uh, pentru că foarte mulți turiști chinezi vin în Europa, dar să nu uităm că din 1964 turiștii japonezi, japonezi s-au deschis puțin și avem am avut 128.000, uh, acum avem 70.000 de uh, Uh, vizitator anul trecut. Apoi, vizele. Vizele e un subiect foarte important. Uh, vizele afectează foarte mult țările emergente. Uh, poate că știți, cunoașteți raportul noi din 2010. Am pus întrebări în multe țări din întreaga lume care e experiența lor cu vizele, cum, dacă considerau că vizele reprezintă un factor disuasiv. Um, avem statistici în legătură cu numărul de vize acordate și respinse 94% uh, uh, din vizele turistice sunt acordate, dar uh, să nu uităm și oamenii care sunt puși pe tușă. De exemplu, în 2007, China, numărul de turiști pentru China și India erau de 21 și 25% respectiv, iar pentru China 25 și 30% pentru Rugatul Unit. Deci zona uh, Uh, Schengen se descurcă mai bine decât Regatul Unit. E un subiect care e luat în serios de autoritățile din zona Schengen și din Regatul Unit. În acest an am uh, uh, comandat un nou studiu. Sperăm să avem rezultatele cât mai repede și sperăm să constatăm că procesul s-a optimizat și știm că autoritățile Schengen se străduiesc din răsputeri pentru a corecta orice inconsecvențe și de asemenea și autoritățile britanice uh, Eh, de exemplu, faptul că eh, din eh, Regatul Unit pot, pot să treci în Irlanda de Nord e o, o, un progres. Apoi, directiva privind pachetele de turistice. Nu e experiența mea, am nevoie cam de 6 litri de cafea pentru a mă concentra să vă vorbesc despre acest subiect, dar în orice caz, noi considerăm că în principiu este o uh, idee bună pentru că această schemă pentru operatorii de turism uh, optimizează procesul și directiva privind uh, pachetele de turism înseamnă că li se acordă tot mai multă atenție acestor pachete. Dar să nu uităm că uh, tot mai mulți turiști, turiști merg în afara Uniunii Europene. Uh, am dorit ca situația uh, să fie aceeași pentru toată lumea Comisia a făcut uh, proie, uh, propuneri în acest sens. Ideea este că nu trebuie să ignorăm uh, cât de uh, încununat de succes a fost sectorul uh, vânzărilor online. Să nu uităm că atunci când vânzările se fac pe teritoriul europene și că turiștii vin pe teritoriul europene, se calculează la exporturi și nu la importuri. Uh, pe viitor și anul viitor vom încerca, uh, mă bucur că sunt uh, persoana desemnată, vom încerca să dezvoltăm turismul cultural uh, pentru că um, și elevii, studenții reprezintă viitorul turismului, sunt specialist în acest domeniu și vedeți vedem, de exemplu, când studenții americani vin în Europa și dăm, ne dăm seama, elevii și apoi peste 10 ani s-au întors ca studenți și după aceea mai târziu s-au întors cu familia să facă turism uh, și uh, când ajung la pensie se întorc din nou. Deci vă dați seama, ne dăm seama că viitorul turismului aici se află, deci uh, turismul educațional pentru tineri. Facem tot ce putem ca să sprijinim acest tip de turism. Sperăm că și dumneavoastră procedați la fel. Mulțumesc, mulțumim domnule Greenfield, sperăm că V-a plăcut cafeaua pe care o servim la noi, la Parlamentul European? Domnul Grimșin spune că e cam mică. Apoi, doamna Valerii Fantozi, vă rog, aveți cuvântul. Fantosi. Fantoții. Știu că nu vorbiți uh, limba italiană, dar uh, italienii mă, mă cunosc. N-am nimic uh, de a face cu actorul binecunoscut din Italia, Fantoții. Uh, Uh, mulțumesc pentru această invitație. Lucrez pentru Federturismul, E Federația Națională a uh, societăților din domeniul turismului. Uh, e vorba de reprezintă patronatul italian Confindustria și aici, deci noi reprezentăm societățile, deci întreprinderile din domeniul turismului Mă gândesc, de exemplu, la agenții de turism, la operatorii de turism, bineînțeles, dar mm, și uh, muzeele, companiile de închiriere de mașini, de exemplu, uh, com, uh, societățile care organizează evenimente. Deci, putem spune că uh, avem uh, interlocutori uh, de seamă pentru că putem să ne mândrim cu faptul că încercăm să reprezentăm uh, turismul uh, în uh, totalitate. Deci, sigur că avem relații privilegiate cu autoritățile italiene, cu instituțiile de resort din Italia, cooperăm foarte strâns cu aceste instituții de ani de zile și încercăm să atragem în Italia cât mai mulți turiști. După cum știți, Italia este o țară foarte vizitată, e destinația uh, cu numărul 5 în uh, clasificarea pe care a făcut-o OMC-ul, dar cred că putem obține rezultate și mai bune și aceasta din mai multe motive, printre care și uh, patrimoniul nostru cultural foarte, foarte bogat. Acum aș dori să revin la problema vizelor, pentru că e o problemă foarte importantă, e un aspect foarte important pentru noi e nevoie de multe țări pentru obținerea unei vize, eh, mult timp pentru obținerea unei vize în anumite țări. Apoi, eh, Uh, faptul că se folosește, se folosește suportul de hârtie uh, reprezintă costuri uh, suplimentare și e o piedică, un obstacol în calea anumitor fluxuri turistice. Mă gândesc la țările care dobândesc o importanță tot mai mare din punctul nostru de vedere. Și unul dintre obiectivele noastre pe care ni l-am stabilit de ceva timp încoace a fost să ne asigurăm că acest uh, proiect uh, se va concretiza. Nu știm cât uh, timp va rămâne guvernul la putere, dar sperăm să lansăm acest proiect împreună cu guvernul și am făcut și propuneri în acest sens. Am, am dorit să lansăm o platformă turistică care Uh, să permită înlesnirea acordării de viză online, de vize electronice. Dar nu am dorit să ne ocupăm doar de acordarea de vize. Ar fi vorba de un fel de ghișeu electronic uh, prin intermediul căruia un turist uh, să-și poată obțină viza, de exemplu, dar să aibă acces și la abonament uh, pentru transporturile publice, uh, de asemenea un, o, o, biletele de intrare la muzeu și așa mai departe. apoi uh, să primească TVA-ul când cumpără bunuri în regim scutire de TVA. De asemenea, să poată uh, să primească acasă, deci să-i poată, să poată fi uh, livrate acasă anumite uh, bunuri pe care le-a achiziționat în Italia. Sigur că această platformă are nevoie de o finanțare destul de însemnată, dar și de vectori financiari importanți. Mă gândesc, de exemplu, la o cooperare cu oficiile poștale sau cu băncile, cu care uh, uh, uh, autoritățile de liberare de viză cooperează deja, uh, încercăm să lansăm uh, cât mai repede acest proiect pentru că această platformă ar putea să fie un uh, instrument privilegiat pentru că ne-ar permite și să avem o legătură pentru perioada de după ce vizita sau călătoria turistică s-a încheiat. Astfel, turistul ar putea să fie stimulat, încurajat să revină în, uh, în Italia. Mulțumim pentru atenție. Uh, am încercat să improvizez. Mulțumesc. Acum uh, dăm cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Pedro Oton Silvan, uh, de la uh, DG Enterprise. Poate doriți și să vă referiți la vize, pentru că e un subiect care a fost uh, menționat. Mulțumesc uh, foarte mult. Doresc să mulțumesc Comisiei Tran și lui Carlo Fianța pentru inițiativa de a, provo- de a convoca acest tip de reuniuni precum uh, forța de intervenție a Parlamentului European, care s-a organizat anul trecut. Sper că vă vom furniza informații utile. Vreau să le mulțumesc și antevorbitorilor mei pentru că constat că suntem de acord, cu toții avem uh, aceleași obiective în uh, privința politicilor turistice. Dorim să ne asigurăm că Europa rămâne destinația mondială numărul 1, pentru că oferă produse turistice durabile, de înaltă de înaltă calitate și foarte diverse. Cred că acest lucru ține de răspunderea noastră și, din câte am auzit în intervențiile anterioare, suntem uh, cu toții pe aceeași lungime de undă. Care sunt uh, politicile noastre? În primul rând, uh, ele pot fi împărțite în 3-4 grupuri principale. În primul rând, încercăm să încurajăm și să creștem cererea de fluxuri turistice, cererea fluxurilor turistice, să creștem uh, schimburile de fluxuri turistice la nivel intraeuropean între statele membre, concentrându-te în special uh, asupra uh, cetățenii de vârsta a treia, tinerii și familiile și în timpul extrasezonului să abordăm uh, această provocare pe, cu care se confruntă sectorul turistic, dependența de anotimpuri. Am avut uh, proiecte Calipso finanțate prin uh, acțiuni, acțiuni pregătitoare în anii anteriori și vicepreședintele Tajani a lansat anul trecut și acum în sfârșit ajungem la um, ritmul pe care l-am dorit în privința inițiativei legate de persoanele în vârstă pentru a crește fluxul turistic în rândul acestei uh, grupe de populație, în special în uh, afara sezonului de vârf. Am discutat cu reprezentanța industriei și cu inițiative ale cetățenilor de vârsta a treia pentru a vedea ce inițiative sunt în desfășurare la nivel național și regional, pentru a reflecta împreună la modul în care putem folosi aceste experiențe pentru a crea un mecanism european de coordonare pentru ca aceste fluxuri turistice să aibă loc nu doar în Uniunea Europeană, ci și în state terțe, precum uh, Brazilia, um, China, cu care vom uh, începe să discutăm pe această temă în uh, curând. Această problemă va fi uh, dezbătută la reuniunea de la Vilnius pe 70 octombrie, reuniunea interministerială neoficială. Pe 5 decembrie va avea loc uh, o reuniune de evaluare a acestui uh, studiu în Bruxelles și vom încerca să venim cu măsuri concrete în primăvara anului viitor. Același lucru îl facem și în privința statelor terțe. V-am explicat inițiativele legate de seniori, uh, avem uh, un programul uh, de inovare și uh, o campanie de publicitate, informații pentru Europa. Lucrăm alături de European Travel Commission, organizația care, sub egida a funcționează toate birourile de turism, agențiile de turism, și pe 12 februarie 2014 vom avea o conferință în care vor fi prezentate rezultatele primei faze ale colaborării noastre. Destinație Europa 2020. Avem uh, un acord uh, de cofinanțare cu ei uh, legat de programul visiteurope.com încercând să îmbunătățim conținutul produselor turistice europene de exemplu gastronomia și altele. Promovăm promovarea bilater cooperarea bilaterală cu șapte state, China, Rusia, Brazilia. Vicepreședintele uh, Tajani a avut misiuni pentru creștere în ultimii ani și turismul este pe ordinea de zi acestor reuniuni. Suntem implicați și într-o cooperare mai complexă, precum uh, stări, țării vecine, precum Tunisia, Egipt, dar știți că acum situația politică acolo nu este potrivită pentru a ne putea permite să abordăm uh, situația încercând să o îmbunătățim. Trebuie să uh, diversificăm oferta de produse turistice transnaționale. Am uh, crescut destinațiile sustenabile, durabile, finanțată prin acțiunile pregătitoare ale Parlamentului European. Uh, împreună cu Consiliul Europei am uh, cofinanțat trei acorduri de cooperare pentru a exploata la maxim potențialul turistic al rutelor culturale europene. În uh, a doua sesiune din februarie, în săptămâna care începe cu 20 februarie, vom avea o discuție la pe această temă. Am făcut două cereri de propuneri în legătură cu patrimoniul industrial și cultural și am lansat uh, cu mare succes două solicitări de produse turistice durabile. A treia zonă de măsuri uh, cu scopul de a crește durabilitatea și calitatea serviciilor turistice europene. Vrem să fie accesibil turistul nostru în februarie vom avea o prezentare pe, acest, pe această temă, cum s-a anunțat deja. Încercăm să sporim uh, abilitățile lingvistice și informatice ale personalului din domeniul serviciilor pentru a atrage mai mulți turiști și promovăm turismul durabil, uh, asigurând un echilibru între uh, dimensiunile economică, socială și de mediu. Și în final, a patra zonă de acțiune este facilitarea vizelor. Am început deja lucrările de 2 ani. Nu întotdeauna este ușor să discutăm cu cei de la DigiHome, dar cunoașteți comunicarea din noiembrie anului trecut. Pentru prima dată s-a convenit asupra unei dimensiuni economice la nivelul Comisiei. Va fi un element cheie din politica de vize vom avea un document care va fi adoptat până la sfârșitul acestui an, așa cum a spus Carlos. El va include măsuri nelegislative și legislative pentru a facilita obținerea vizelor și călătoriile um, călătorilor frecvenți, turiștilor pentru afaceri și alte, altor categorii de populație. Dar încercăm să ușurăm și situația celor care călătoresc pentru prima dată. Încercăm să ne asigurăm că aceste măsuri vor fi implementate de consulatele tuturor statelor membre în mod armonizat. Deci vrem ca acest cod al vizelor să fie implementat uh, în totalitate și să facem câteva schimbări legat de uh, călătorii frecvenți și de cei care călătoresc pentru prima dată. Uh, după cum știți, uh, în legătură cu vizele, uh, la forumul interministerial de la Vilnius din octombrie va avea loc o discuție și pe 4 noiembrie vom avea o reuniune la Londra pe tema facilitării vizelor. Vom avea și la Roma pe 8 noiembrie o conferință comună. Lucrăm uh, intens pe această problemă și Văd că deja președintele ridică ciocanelul, mă avertizează că trebuie să termin, o voi face. V-am prezentat inițiativele noastre și vă stau la dispoziție pentru întrebări concrete. Mulțumesc! Thank you. No, Mulțumesc, onorați deputați. Acum, dacă doriți să luați cuvântul, puteți să vă înscrieți. Yeah, well, let's, Bill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 Okay, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, members, if you could keep. Stimați membri, v-aș ruga să încercați să vă încadrați în două minute și să vă formulați întrebările sub forma unor întrebări, pentru că e o sesiune de întrebări și răspunsuri în cele din urmă. Vă rog așadar să vă limitați la niște întrebări. Aveți două minute la dispoziție, începând cu doamna Foster. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și invitațiilor noștri pentru că au venit astăzi aici. Eu uh, am lucrat 25 de ani în transportul aviatic și am lucrat câțiva ani ca, pentru un uh, tur operator în câțiva ani. Um, în copilărie aveam uh, un prieten de corespondență și iată de ce doream să călătoresc. Turismul este un factor uh, important în multe state membre. În Marea Britanie avem un ministru pentru turism, lucru important, cred eu, pentru că e un punct care se află la sfârșitul lanțului de, de producție și iată, sunt uh, implicate și diverse industrie aici, sunt oameni care călătoresc în interes de afaceri, Există multe aspecte interesante legate de turism. Nu cred că pot să intru în detalii, dar aș dori să vorbim despre problema vizelor. Nu știu dacă aveți un răspuns aici. Eu nu, pentru că știm că avem probleme cu frontierele, cu imigrația ilegală și, pe de-o parte, da, bineînțeles, vrem uh, ca cererile de viză să fie gestionate foarte bine, pentru că vrem veniturile generate de sectorul turismului, dar nu știu cum găsim o soluție, pentru că soluția e mult mai amplă decât atât. E vorba de a pune bine în aplicare um, legislația pe care o avem, pentru că multe state nu reușesc să facă acest lucru, acest lucru la ora actuală și Schengen nu ușurează lucrurile. Iată prima observație pe care doream să o fac. În uh, continuare, am apreciat observațiile colegului care vorbea de casele de patrimoniu și a, uh, există multe astfel de case în Marea Britanie și în Europa. Și, de altfel, turismul a fost uh, un factor important care l-a menținut în viață. Dar nu sunt de acord cu impunerea unor limite turismului. Sunt mai degrabă de acord cu gestionarea turismului, pentru că avem, vrem să avem o industrie solidă a turismului care să fie bine gestionată, dar când vorbim de limitarea acestuia, mai ales când vorbim de patrimoniu cultural, trebuie să avem grijă. După cum spuneați, după cum vă spuneam, multe puncte interesante, dar nu prea am timp la dispoziție pentru a intra în detalii. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Domnule Grandes. Președinte. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu subcint, așa cum m-ați rugat. În primul rând, mulțumesc tuturor invitațiilor care ne-au uh, informat uh, despre un punct atât de important uh, pentru industria europeană, turismul. Prezentându-ne mai multe perspective, vorbeam despre cum putem combate caracterul sezonier al turismului, dar um, au fost aduse în discuție și alte puncte relevante. În primul rând, aș dori să salut uh, reprezentanta țării Bașcilor. Nu știu dacă ați avut ocazia, înainte de vară, de a lua parte la uh, un eveniment uh, pe care l-am organizat referitor la marca Spania. Și exista și un reprezentant al uh, țării Baștilor în cadrul acestui eveniment, o reprezentant unei comunități autonome, așadar. Mm, și dați-mi voie să felicit aici să felicit aici ideea uh, venită din partea țării baștilor. De multe ori spun că armonizarea nu este prevăzută de uh, tratat. Și spun că vom ajunge în cele din urmă la bun sfârșit dacă există competențe în acest sens. Competențele sunt necesare și mai multă concurență. Iată, prin urmare, țara Bașilor, un pământ vechi, care are de altfel niște puncte atât de atrăgătoare pe cum uh, o bună gastronomie, niște paisaje impresionante pentru oricine are norocul să pășească pe acest pământ, și alte lucruri interesante pe care le-a uh, transmis de-a lungul timpului prin transformările pe care, prin care a trecut, de pildă, Muzeul Guggenheim. Există multe puncte așadar uh, de atracție pentru acest uh, teritoriu. Dar trec la punctul care mă interesează, și anume problema vizelor. Cu toții am dori ca regimul vizelor să fie unul deschis, dar de multe ori uităm cum putem împăca regimul vizelor cu cerințele referitoare la securitate, deosebit când vine vorba de Schengen. Eu cred că putem recurge aici la o deschidere treptată, așa cum a făcut Spania cu Peru. Peru tocmai a încheiat un acord comercial cu Uniunea Europeană și putem trece această țară pe lista celor 16 pentru ca cetățenii cetățenii din Peru să poată călători nestingeriți în statele membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnul Danelis. Eh, eh, Vă mulțumesc eh, tuturor. Aș dori să fiu succint. În ceea ce privește atragerea fluxurilor de turiști în Europa, cred că, într-adevăr, cel mai simplu ar fi să existe o viză electronică. Și cred că propunerile doamnei Fantoții au fost foarte interesante și foarte ambițioase. Dacă vrem ca turismul în Europa să fie mai competitiv, ar trebui să promovăm și să consolidăm drepturile călătorilor. Cred că sunteți cu toții de acord că e vorba de un aspect cheie. Turiștii trebuie să Um, aibă senzația că există dispoziții armonizate în ceea ce privește drepturile lor. De asemenea, trebuie să îmbunătățim pregătirea și formarea, trebuie să îmbunătățim capacitățile personalului din sectorul turismului. Astfel vom crește și competitivitatea noastră. Eu uh, mă voi ocupa de raportul referitor la dezvoltarea albastră, mai precis uh, în ce privește turismul maritim uh, și de coastă, cu alte cuvinte turismul navelor de croazieră în Europa uh, și în Mediterană. Acest form de turism, această formă de uh, turism este una asemănătoare în ceea ce privește competitivitatea cu turismul din Caraibe. Trebuie să existe aici programe menite să îmbunătățească experiența celor turiști care vin în țările noastre. Trebuie să existe mai bună interacțiune cu destinațiile pe care le vizitează și cred că în cele din urmă ar avea de câștigat locurile și oamenii uh, din destinațiile pe care le vizitează acești turiști. Trebuie să îmbunătățim așadar calitatea și trebuie să gestionăm mai bine volumul de turiști care ajung în porturi. Vă mulțumesc, doamna Bilbao. Sí, gracias, presidente agradecer a todos los ponentes la exposición y también al señor. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor și domnului Fianța pentru efortul pe care îl depune pentru turismul european. Eu aș vrea să adresez reprezentantului uh, Comisiei o întrebare. S-a referit la eforturile care se depun pentru a spori uh, fluxurile de persoane sau uh, colective, precum uh, tinerii, familiile și uh, vârstnicii. Aș vrea să îl întreb dacă au luat vreo măsură sau dacă intenționează să facă ceva în privința persoanelor cu dizabilități. Pentru că astfel putem crește și numărul de turiști de acest tip în Uniunea Europeană. În al doilea rând, aș vrea să îl întreb dacă ne poate spune ceva mai mult despre acele destinații ascunse și necunoscute despre care ne-a vorbit prea puțin, nu le-a detaliat. Aș vrea să știu dacă avem într-un fel uh, posibilitatea de a le include și pe ele. Și aș vrea să îl întreb, tot pe responsabilul comisiei, uh, ceva despre asociațiile naționale de turism. Ați spus că lucrați cu ele aveți în vedere să începeți să lucrați și cu asociațiile cu caracter regional, pentru că astăzi am uh, auzit că țara Bașilor deja derulează proiecte concrete și insistă foarte mult asupra temei noilor tehnologii pentru a atrage uh, fluxuri noi de turiști cu proiecte foarte concrete și cu ofertă de calitate foarte bine segmentată și um, bazată pe uh, procente foarte clare de turism spaniol și străin. Deci aș vrea să știu ce proiecte se um, um, derulează, um, dacă se pot folosi ca bune practici, ca inspirație pentru bune practici aceste proiecte derulate în țara Bașilor. Aș vrea să o întreb pe reprezentanta Guvernului Basc dacă atunci când s-a referit la acele pagini web în care um, țineau evidența mobilității și destinațiilor cel mai populare. Dacă ne poate spune ceva mai mult despre acest lucru. Vreau să-i mulțumesc lui Luis de Grandes faptul că a evaluat uh, proiectul de dezvoltare marca uh, țării Baștilor și uh, cu toții, eh, desigur, dorim eh, să se dezvolte curism, turismul atât la nivel european cât și în Spania. Mulțumesc. Domnul Danton are cuvântul. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să vă mulțumesc eh, lui Carlo Fidanța pentru tot ce face pentru uh, a ne ajuta că să construim treptat o uh, politică comună a turismului. Mulțumesc și eu experților. Am reținut din prezentări că 50% din turism vizează patrimoniul cultural și patrimoniul natural continentul european, locuit de mult uh, vreme, are această bogăție de patrimoniu care reprezintă un uh, atu pentru el, dar în campaniile de comunicare, de publicitate, Asia uh, și țările din Pacific încearcă să atragă cât mai mulți turiști, valorificând același tip de patrimoniu. Deci aș dori câteva, uh, să pun câteva întrebări. Uh, aș dori să știu dacă Comisia sau experții au date mai concrete și date comparative, mai ales cu celelalte destinații care vizează uh, acest turism de patrimoniu. Uh, natural și cultural și apoi aș dori să știu ca, pe ce ar trebui să punem accentul pe campaniile de comunicare în exterior pentru a atrage mai mulți uh, turiști uh, în, uh, pentru acest tip de turism. Mulțumesc, domnule Danton. Și și eu aș dori să mulțumesc, spune doamna Vlasto, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul înaintea mea. Eu am lucrat uh, într-un uh, oficiu al uh, de turism, dar reprezint și Marsilia, capitală culturală europeană astăzi și aș dori să mulțumesc Europei pentru că pot să vă spun că acest tip de evenimente este extraordinar. Pentru că astfel reușim să comunicăm nu numai pe marginea culturii, ci și să explicăm ce se face într-un oraș pentru că acest oraș să treacă printr-o transformare radicală. N-aș dori să revin asupra chestiunii vizelor, chiar dacă aș dori să întreb dacă nu uh, se poate livra repede o viză pentru cetățenii Uniunii Europene, dar și pentru țările din, aceste, din, ace, din grupul țărilor BRIC. E vorba de uh, turiști noi care vin în Europa atrași de cultura noastră, de bogăția noastră naturală, de mediu turismul de mediu, s-a vorbit uh, deja de mare, uh, de aceste autostrăzi, uh, artere maritime, toate acestea sunt puncte forte ale culturii europene, suntem complementari în Europa și cred că am putea să avem această politică de comunicare comună nu numai în legătură cu specificitățile uh, pe țară, fiecare țară face acest lucru, dar să comunicăm mai bine în legătură cu bogăția noastră comună Uniunii Europene. Și de ce nu? pentru a uh, înlesni vizitarea cu, uh, site-urilor culturale sau a muzeelor, de ce să nu avem un fel de Uh, pașaport City Pass european, uh, de ce pe internet să nu putem plăti vizitele la uh, muzee și care să înlesnească vizitele la muzee sau în anumite, la anumite monumente, locuri culturale și așa mai departe. Mulțumesc, domnule președinte, aș avea foarte multe de spus pentru că industria turistică e un adevărat victor, vector al economiei noastre și care creează și multe locuri de muncă, dar mă opresc aici. Mulțumesc, domnul Rogias. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, uh, colegului Carlo Fidanța pentru organizarea acestei audiere. Aș dori să mulțumesc și experților care au vorbit. Cred că astfel opinia publică înțelege mai bine care sunt consecințele pozitive ale turismului asupra creșterii economice. S-a spus acest lucru, se introduce și dimensiunea calitate în uh, peisajul economic și care are un efect pozitiv asupra balanței de plăți europene. M-a surprins uh, tot ce ne-a spus reprezentanta uh, Guvernului Tării Baștilor, pentru că e o dovadă și am constatat acest lucru și pentru insulele Baleare sau pentru Toscana, avem dovada că există aceste uh, modele de excelență care pot să fie văzute, care pot fi luate ca modele, ca uh, puncte de reper pentru celelalte uh, regiuni. Trebuie de, la, de fiecare dată să uh, inventezi uh, roata, nu, e simplu să, uh, trebuie doar să o învârți ca să uh, Uh, ca să meargă singură, pentru că roata s-a inventat cu mult înainte. Aș dori să pun două întrebări reprezentantei Spaniei. Care au fost investițiile care au făcute, investiții publice, vreau să zic, pentru optimizarea acestui uh, model? Și o a doua întrebare, care a fost rolul sectorului privat care v-au ajutat uh, să construiți acest model? În fine, domnule președinte, în contextul vizelor, aș dori să profit de uh, prezența reprezentantului Comisiei. Aș dori să spun că există, uh, uh, sistemul de vize are foarte multe limitări. Se vorbește foarte mult despre povestea unei fetițe de 13 ani în Italia, care s-a născut în Italia, care dorește să meargă în Regatul Unit, dar nu poate să facă această călătorie pentru că nu are viză pe pașaport. E născută în Italia, trăiește în Italia, părinții săi fiind însă uh, de origine tunisiană. la, când va ajunge la vârsta majoratului, în funcție de cum se uh, raportează Regatul Unit uh, față de sistemul Schengen, va putea să viziteze uh, Regatul Unit, uh, sper, dar doar la 18 ani. Sper ca Comisia să intervină odată și să nu mai avem de face cu astfel de situații absurde. Mulțumesc, domnule Staras. Doamna Staras. Eh, Mulțumesc, domnule uh, președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această inițiativă și toate uh, inițiativele pe care le derulați uh, în legătură cu turismul. Vreau să-i mulțumesc și consilierei din cadrul Ministerului Turismului din cadrul Guvernului Basc pentru prezentarea excelentă. După cum știți, eu sunt din insulele Baleare, o, o regiune a Spaniei uh, care trăiește atât direct cât și indirect din turism. Și aș vrea să vă întreb următoarele lucruri. Ce se prevede pentru simplificarea politicii vizelor? Să vă dau un exemplu. În turism e esențială conectivitatea și accesibilitatea. În acest sens, din uh, Insulele Baleare au reușit să fie zona din lume cel mai bine, cu cel mai bune legături cu Germania și dorim să ne conectăm și cu teritoriile în curs de dezvoltare. O conexiune foarte importantă pentru noi este și Rusia, unul dintre viitoarele teritorii emergente. Avem uh, multe dificultăți uh, cu vizele, deși avem legături foarte bune cu Moscova și Sankt Petersburg. Cei care doresc să meargă în Rusia trebuie să um, ceară viză cu trei luni în avans, să se înregistreze, să completeze formulare. Cum vom încerca să simplificăm politica de acordare a vizelor și cum să o facem compatibilă, așa cum a spus colegul de Grandes, cu politicile de securitate fundamentale pentru turism? O altă temă despre care vreau să vorbesc este uh, cea a calității. Um, viitorul um, impune existența calității în infrastructură, în formarea personalului, în servicii, uh, a stabilimentelor uh, turistice și ofertelor complementare. Cum putem realiza armonizarea mărcilor de calitate? Știu că acum Comisia pregătește un document legat de calitățile uh, complementare. Acest lucru e important uh, și sectorului persoanelor cu dizabilități. 80 milioane de persoane, dacă consideră că o destinație este accesibilă, um, trebuie să facem acest lucru foarte vizibil cu un uh, logo unificat, armonizat, pentru ca persoanele cu dizabilități să știe că se pot duce acolo fără probleme. Mulțumesc! Domnul Tixiera are cuvântul. Cum s-ar pur felicitar, nu s-o Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să îi felicit pe experți. Aș dori mai ales să-l uh, felicit pe Carlo Filanța pentru uh, tot ce a făcut în acest grup uh, de lucru. Eu vin din uh, insulele Madeira. Uh, turismul în această uh, Uh, insulă este foarte important, reprezintă o treime din PIB-ul uh, insulei mele și de aceea am dorit să particip și eu la acest grup de lucru Task Force în domeniul turismului. Aș dori să fac uh, trei observații. În primul rând, aș dori să se simplifice procedura de acordare de vize. S-a vorbit foarte mult pe această temă și eu am îndoiel, mă întreb dacă vom uh, atinge vreodată acest obiectiv al simplificării acordării de viză și aceasta din, motiv că, uh, din motivul că pozițiile noastre sunt divergente și între statele membre și față de comisie. Deci am mari dubii în legătură cu atingerea acestui obiectiv. Apoi, în al doilea rând, uh, Știm că țările din uh, Golf uh, și din uh, sud-estul Asiei reprezintă destinații foarte importante, tot mai importante în prezent. Lucrurile se mișcă, evoluează. Mă întreb dacă vom, Europa va putea să profite de pe urma acestei schimbări de tendință în domeniul turismului. Se trece de la nordul Africii, mai ales înspre Asia. Și apoi mă întreb dacă nu am putea să înființăm și un grup de gestionare a crizelor în domeniul turismului, să vedem dacă nu putem să atenuăm uh, efectele de comunicare uh, asupra, uh, în ce privește evenimente extreme, evenimente uh, catastrofe naturale externe uh, și pentru a face față mai bine uh, catastrofelor. Mulțumesc! Aș dori să fac uh, și eu câteva observații, să pun câteva întrebări în urma prezentărilor experților. În primul rând, sunt de acord cu doamna Foster. Nu mi-aș dori ca turismul să scadă, dar mi-ar dori să fie mai bine uh, etalat, împărțit. Și mă întreb uh, cum îi convingem pe turiștii noștri să viziteze și altceva decât capitalele. Știți că uh, care este scenariul tipic? Uh, turiștii vin și vizitează două zile Londra, după aceea Parisul, apoi Italia și apoi spun că au văzut toată Europa. De fapt, nu au văzut decât capitalele. Uh, Uh, deci, cum putem să convingem turiștii să viziteze mai ales regiunile? Să încercăm să mai uh, uh, reducem din atracția aceasta hipnotică pe care o reprezintă capitalele. Nu zic să nu vizităm capitalele, dar poate n-ar fi rău să vizităm și alte regiuni din țările respective. O a doua observație. Să vedem cum definim cultura pentru că s-a tot vehiculat acest termen al culturii. Eu știu foarte clar că dacă mergi la Royal uh, Opera House în uh, Londra, uh, vezi ceva, dar dacă vizitezi sediul uh, CFR-ului din țara noastră, vezi altceva. Deci, ce înseamnă cultura? Deci dacă tot uh, vehiculăm acest termen, atunci trebuie să definim uh, mai bine acest concept. Aș uh, adresa o întrebare experților. Sunteți de acord că uh, patrimoniul industrial ține la fel de mult de cultură, mai ales în contextul uh, Europei, pentru că e leagănul Revoluției Industriale, ca și vizitarea sau participarea la un spectacol de la operă, de la Scala, de la Milano sau de la opera din Paris. Deci cum putem să promovăm patrimoniul Mm, industrial ca un fel de imperativ, de loc pe care trebuie să-l vezi uh, neapărat. Eu am fost în această vacanță uh, pe insula White, lângă Franța, știți, vedeți unde e. Atracția cu numărul 2 pe această insulă o reprezintă uh, căile ferate și apoi e casa lui Osborne. Am vizitat ambele atracții Um, n-am văzut niciun turist spania, spaniol, italian, uh, neamț sau francez. Mă întreb de ce. E întrebarea pe care aș dori să vă adresez. Motivul e că cineva le-a spus trebuie să vizitați întâi Londra și după ce ați văzut uh, palatul de la Buckingham, uh, e bine să vizitați și alte regiuni. Deci haideți să punem capăt acestei tendințe. Acum încă o dată am, uh, o să dau prioritate experților care vor vorbi despre uh, subiectul meu preferat, uh, patrimoniul industrial. Veți avea două minute. Sigur că e greu, dar dacă doriți să aprofundați subiectele cu eurodeputații noștri, sunt sigur că vor fi mai mult decât încântați. Întâi are cuvântul domnul Chester. Vă rog, două minute. Okay, thank you very much. Thank you very much for... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Aș dori să vă răspund uh, la întrebarea legată de vize, de uh, frontiere. Dați-mi voi să vă spun că e vorba de echilibru, de echilibru între uh, deschidere și securitate. Un echilibru care trebuie atins de toate autoritățile, autoritățile uh, interne, autoritățile uh, din Ministerul de Externe, uh, și alte autorități trebuie să treacă așadar prin mai multe puncte de politică. Viza nu reprezintă o, nu reprezintă o garanție că oamenii nu-și vor depăși uh, perioada de ședere alocată, iar faptul că nu există o viză nu e iarăși o garanție a faptului că oamenii vor rămâne și nu vor pleca. Viza ar trebui uh, facilitată pentru acele persoane care vin pentru o perioadă scurtă, nu în interesul imigrării. Cred că acesta ar trebui să fie principiul care ne călăuzește. Principiul nu ar trebui să fie evitarea riscului, ci gestionarea riscului. Cum alegem acele persoane care vin um, pentru a ne vizita și cum îi deosebim de cei care, de acele persoane care vin în alte scopuri. În uh, ceea ce privește acei turiști care vin uh, pe termen scurt, uh, nu vin ca imigranți, trebuie să avem un proces rapid, accelerat, coerent. Trebuie să proiectăm acest sistem ținând cont de punctul de vedere al vizitatorului. Și anume că există un interes real în a vizita Europa, ar trebui să promovăm acest lucru și dacă vrem să uh, facilităm o viză, trebuie să facem acest lucru în cel mai bun mod posibil pentru vizitator și cel mai simplu. Mulțumesc. Doamna Urchiaga, Uruchiaga uh, Trebuie să vă mărturisesc că nu am fost niciodată în țara Bașilor, dar voi face acest lucru cât de curând. Aveți două minute. Foarte bine, vă mulțumesc. Am, uh, să răspund la două din întrebările care mi-au fost adresate. Aș dori să vă vorbesc despre proiectul referitor la monitorizarea destinației. Noi suntem o destinație de mici dimensiuni și inițiativa acestei platforme se datorează faptului că 60% din turiștii care ajung la noi vin prin internet. Se informează pe internet, iau hotărârea uh, de a ne vizita și fac tranzacțiile comerciale aferente pe internet. Ce am făcut uh, prin uh, această inițiativă de monitorizare? Am monitorizat acele pagini de internet, acele portaluri care reunesc cel mai mare volum de vizitatori pe internet. E vorba de, de pildă de pagina muzeului Guggenheim, chiar portalul nostru, în linii mari toate acele inițiative turistice interesante din țara Bașilor. De ce? Pentru că prin intermediul acestui instrument tehnologic putem vedea care este profilul uh, vizitatorilor noștri, de unde vin, uh, care este comportamentul acestora pe internet, care sunt gusturile lor și acest lucru ne va ajuta și în ceea ce privește uh, conținutul, pentru că știm cât timp alocă ofertelor pe care le promovăm noi, ce vizitează, ce nu vizitează pentru a putea vedea cum putem promova um, aceste uh, puncte din urmă pentru a le face atrăgătoare ca destinație. Iată, totul e menit să cunoaștem mai bine uh, acei turiști care caută o destinație uh, precum țara Bașilor și să le venim în întâmpinare. În al doilea rând, uh, în ceea ce privește investițiile, avem un volum de aproape 200 de milioane de euro de investiții și în ceea, ceea ce privește instituțiile cu care colaborăm, există instituții locale cu care uh, colaborăm sau acele instituții uh, din teritorii mai ample, cât și reprezentanții acelor sectoare care joacă un rol important în rețeaua de turism din țara Bașilor. Ce facem împreună cu aceștia? Elaborăm politici, uh, analizăm datele despre care vorbeam, abordăm uh, sistemele de certificare a calității și punem în aplicare acele uh, politici legate de uh, produse, uh, linii de um, elaborare a produselor, cât și comercializare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Luscorsvaren, aveți două minute. Sigur că vom uh trata în discuții de egalitate. Europa noastră vine întotdeauna cu prețuri care reprezintă inovații eh, inovații industriale. La Bruxelles există o mașină din secolul XVI care a fost eh, restaurată. Moștenirea industrială este foarte importantă pentru că e vorba de moștenirea părinților și eh, bunicilor noștri. Ce este cultura? Cultura reprezintă tot ce îl poate îmbogăți pe cetățean. Nu există o singură cultură, există mai multe și de aceea, la nivel european, este dificil unor să vorbim despre cultură, pentru că sunt foarte multe și trebuie respectate toate. Asta ar încercăm noi să facem. E adevărat ce spuneți în legătură cu insula White, nici eu n-am fost niciodată, însă voi merge, nu voi merge doar la Casa Osborne a Reginei Victoria, a fost ultima Um, regină care a făcut acolo un sejur, ar trebui să-i propuneți familiei regale britanice să se întoarcă. Și de asemenea, gara respectivă pasionează și căile ferate în general pasionează foarte mulți oameni. În cadrul um, Asociației Locuințelor Istorice Europene există și persoane pasionate de căile ferate și de trenuri. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Pedro, care spune că e important ca Europa să rămână numărul 1, pentru că noi suntem numărul 1, avem multe aturi, dar uh, trebuie să ne protejăm poziția. Și e nevoie de multă atenție și de multă, mult sprijin uh, reciproc. Nu putem să ne descurcăm singuri. Sperăm că și Comisia și Parlamentul vor veni în ajutorul nostru. Un lucru pentru uh, amabila doamnă Foster, vreau să vă mulțumesc. Întrebarea dumneavoastră a fost uh, simpatică. E adevărat că moștenirea, patrimoniul locuințelor istorice sunt, uh, răspund o moștenire grea. Trebuie să se investească în ele și nu avem resurse, pentru că sunt vizitate de prea puțini uh, vizitatori. Uh, Uh, reprezintă totuși bogăția Europa și munca noastră și efortul nostru tocmai în acest lucru constă. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Branchini. Da. Ehm, vin din Italia, în Italia mi se spune Branchini, poate că, eh, da, pentru englezii sunt domnul Brancini. Domnule președinte, aș dori să mă concentrez asupra observației dumneavoastră referitoare la patrimoniul industrial și suntem pe deplin de acord cu dumneavoastră. industria bunurilor de lux uh, din Europa a fost recunoscută anul trecut, pe data de 26 septembrie, ca fiind un element important și uh, Comisia Europeană consideră sectorul nostru ca fiind unul din pilonii industriei uh, culturale și creatoare în Europa. Există numeroase companii care se bucură de succes la nivel mondial, grație unui amestec ingenios de creativitate, patrimoniu, oferind, bineînțeles, calitate. E vorba de mărci de la Burberry la Chanel, de la Gucci la Vuitton, de la Bulgarie la Cartier sau Montblanc de la vinurile renumite ale Italiei, Franței, Greciei, Spaniei, de la companiile de design din uh, sudul Europei, toate luate la un loc au fost uh, recunoscute ca făcând parte din industria culturală și creatoare în Europa. Există 13.000 de puncte de comercializare uh, din afara Europei. E vorba mai degrabă de ambasade pentru produsele de lux ale continentului european. Nu avem nevoie de un sprijin uh, specific, ci avem pur și simplu nevoie de un acces liber pentru a ne putea um, juca rolul. Domnul Greenfield, Cred că în ceea ce privește regimul vizelor s-a spus deja tot. Aș dori să vă vorbesc în primul rând despre caracterul sezonier. Uh, trebuie să vă Gândiți că anumite din aceste țări, de pildă Brazilia, um, are vacanța de vară când la noi e iarnă. Uh, Brazilia are niște plaje foarte frumoase, deci uh, nu e vorba că vin la noi pentru uh, litoral. Putem să-i atragem pentru alte forme de turism. Turismul istoric, de pildă, se referă la um, nivelul unde s-a aflat o țară și cum a evoluat de acolo. Ehm, de pildă, în cazul ehm, brazilienilor, când vin la Londra, pentru ei, punctul cel mai interesant este să viziteze un restaurant de lui Jamie Oliver. El e un adevărat star în Brazilia. Pentru uh, chinezi, de pildă, punctele de interes diferă. Ei nu vizitează turnul Londra pentru că a fost o închisoare și pentru chinezi e, aduce ghinion să vizitezi o închisoare. Eu, ă, dacă m-aș duce pentru ă, prima dată în Asia de Sud-Est, aș dori să revin. Deci ă, turiștii care revin sunt foarte importanți de pildă, mult timp uh, au existat îndoieli referitoare la Europa de Sud, dacă e uh, sigură. Uh, eu am reușit să convin turiștii să viziteze noul membru al Uniunii Europene, și anume Croația. I-am convins propunându-le să înceapă în Veneția, un loc cunoscut, trecând apoi în Croația, un loc pe care nu-l cunoșteau. Iată, aceste interacțiuni transfrontaliere sunt foarte importante, pentru că mulți turiști uh, nu vin în Europa doar să viziteze țara Bașilor, de pildă, și apropo, la San Sebastian se mănâncă excelent, vin ca să viziteze Europa, văd Europa ca o singură destinație, nu ca o colecție de destinații, un lucru foarte important. Și o altă idee, eu sunt în favoarea împărtășirii modelelor de bune practici. Un bun exemplu în acest sens, uh, Parisul Um, târgul echitabil din Londra, Barcelona are o altă problemă, nu există suficiente hoteluri în centrul orașului și doresc ca oamenii să rămână la periferie. Și iată, au luat legătura cu Parisul pentru că și Parisul, ați ghicit, se confruntă cu aceeași problemă. Și uh, când aveți, uh, acum uh, vorbim de uh, acea cale ferată de patrimoniu, puteți uh, filma acolo un film de Bollywood și turiștii vor veni acolo, vă garantez. Da, într-adevăr am făcut acest lucru și a a fost o inițiativă care s-a bucurat de succes. Într-adevăr, e un lucru care ar putea da roade um, și pentru casele de patrimoniu, cât și pentru căile ferate. Uh, doamna Fantozi, am pronunțat bine? Da, Fantozi, da, foarte bine, excelent, ați pronunțat excelent. O mică observație. În ceea ce privește organizațiile noastre, avem și muzee întreprinderi. E vorba, într-adevăr, de muzee care organizează uh, vizite la propriile instalații. E vorba de uh, vizite organizate la Fiat sau la companii care fac uh, dulciuri sau care elaborează uh, faimosul ulei uh, italian, ne mai vorbind de uh, companii de modă și așa mai departe. Printre inițiativele noastre Um, ca federație am introdus um, aceste vizite și ca um, itinerarii posibile pentru vizitele uh, grupurilor de școlari. Noi credem foarte mult în potențialul sectorului industrial și turismului industrial. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, domnule Norton, ați uh, primit mesajul în ceea ce privește vizele? Da, știți că am primit acest mesaj deja cu ani în urmă și uh, am uh, luat măsuri, am luat măsuri în uh, deosebit ceea ce privește uh, programele de patrimoniu industrial și cultural. Nu pot să vă spun încă în ce loc se va organiza, dar se va organiza un congres european referitor la turismul industrial în luna iunie anului viitor. Cred că acest lucru Uh, vă va fi pe plac. Nu uh, pot să vă spun mai multe de atât. Într-adevăr, se vor organiza după alegerile parlamentare. Sper că veți fi reales și veți putea să luați parte. Nu, spune domnul președinte, pentru că mm, mă voi uh, pensiona, nu pot, nu voi lua parte. Da, iată subiectul care a fost ales pentru um, răscrucea Europei, Crossroads Europe. Uh, Mai am, am câteva observații, dar am să mă limitez doar la acele întrebări uh, care au fost adresate direct comisiei și am să încerc să fiu succint. În ceea ce privește întrebarea domnului Danelis, dacă viza electronică e cea mai bună soluție, în principiu, da, sună bine, dar sistemul nostru de vize în Uniunea Europeană, inclusiv uh, amprentele un sistem care se aplică la ora actuală în toate statele membre, recurge la o tehnologie care nu e întotdeauna compatibilă cu sistemul uh, electronic de vize. Există incompatibilități uh, tehnice, așadar. Uh, nu va fi posibil. Noi încercăm să recurgem în cea mai mare măsură posibilă la instrumentele de IT, dar, cel puțin pe termen scurt, vizele electronice nu vor fi posibile. Nu excludem introducerea acestora pe termen lung, însă Există dificultăți pe termen scurt, sistemul actual de um, amprente nu este pe deplin um, desfășurat în țări terțe precum Rusia, China, dar uh, le reamintim uh, constant acestor uh, colegi ca să nu uite. În ceea ce privește întrebările din partea doamnei Bilbao, programul Calypso reunea patru grupuri țintă, uh, persoanele de vârsta a treia, tinerii, familiile și uh, nu s-a amintit uh, persoanele cu dezabilități pentru că deși era cel de-al patrulea grup țintă, pentru noi, accesibilitatea pentru uh, persoanele cu dezabilități este un criteriu care trebuie să se aplice tuturor tipurilor de turism, tuturor piețelor turistice. După cum știți, anul trecut Parlamentul a adoptat uh, o inițiativă pregătitoare pentru turismul accesibil și vom organiza cu domnul Carlo Fidanța o conferință unde acest punct uh, va fi, dacă nu subiectul central, printre subiectele centrale. Vom insista așadar asupra acestui aspect. Uh, întrebarea cu numărul 2, referitor la Eden, acele uh, destinații turistice de excelență care se reunesc sub umbrela Eden, uh, deja această inițiativă um, se, uh, este pusă în aplicare de 5 ani, sau uh, demarat inițiative referitoare la turismul rural, turismul intangibil, turismul uh, maritim, turismul rural. Nu am toate temele acoperite uh, la dispoziție, dar oricum am încercat să atragem atenția asupra celor destinații mai puțin cunoscute, nu doar orașele, ci acele localități risipite în Europa, ca toate să poată să fie accesibile și să se bucure de promovare din partea noastră. În ceea ce privește participarea um, organismelor regionale în promovarea turismului în Europa. Cum stăm aici? Uh, Ehm, principalul nostru partener este ETC, eh, Comisia Europeană de Turism, care reglementează ehm, tur operatorii din statele membre. În cadrul acestei comisii se vorbește despre posibila uh, integrare a regiunilor și a autorităților regionale. E un subiect destul de delicat. Noi ce facem? În afara Comisiei pentru eh, Turism avem legături, eh, de pildă, cu echipa eh, din cadrul guvernului eh, din țara Baștilor pentru turism. Colaborăm foarte bine pentru că eu îmi petrec vacanțele acolo de mulți ani, dar nu numai pentru asta. Știu că fac o treabă foarte bună și păstrăm un strâns contact cu aceste servicii. Și, nu în ultimul rând, ar trebui să luați legătura cu Tur Spania, pentru că este partenerul nostru, și Manuel Butler de la uh, Comisia Europeană pentru uh, Călătorie este, part, este președintele um, Tur Spania la ora actuală. Deci este un bun partener. În uh, uh, ceea ce privește Comisia Europeană pentru Turism, aș dori să vă spun, domnule președinte și stimați eurodeputați, că ar putea fi util și aș putea, ați putea să dați mai departe această idee că Marea Britanie ar putea să integreze o dimensiune europeană în uh, promovarea uh, serviciilor turistice și ar putea astfel să reintre în ETC. Este un pic ciudat că uh, ETC nu reunește toate cele 28 uh, de state membre. Noi am luat legătura cu uh, Ministerul francez, britanic și olandez de turism. Organisme relevante de acolo au părăsit Comisia Europeană de Turism și încercăm să le reintegrăm acum. Am trecut peste întrebarea doamnei Rosa Staras în ceea ce privește calitatea. Propunerea noastră a fost înaintată deja de luni bune în fața Colegiului Comisarilor. Sper să reușim să ducem la bun sfârșit uh, în acest an. Oricum, uh, am ratat prima lectură în Parlamentul European, va trece la următoarea comisie a viitorului Parlament S-au stabilit uh, contacte la nivel înalt între vicepreședintele Tajani, președintele Barroso. Să vedem ce se întâmplă. În ceea ce privește uh, accesibilitatea, s-a pregătit uh, acel Accessibility Act, inițiativă care a fost blocată la ora actuală. Nu știu dacă colegii noștri de la DG Justice, aflați sub conducerea doamnei Reding, dacă vor continua cu această inițiativă, trebuie să vedem. Există o posibilitate la ora actuală să continuăm pe acest făgaș al turismului accesibil. Și, în ultimul rând, pentru a continua cu turismul industrial, aș dori să vă confirm că lucrăm îndeaproape cu industria modei, industria produselor de lux, industria sportului, industria alimentară, pentru a uh, valorifica la maxim această parte importantă a industriei culturale europene. Și anul viitor la Milano, peste doi ani la Milano, știți că totul se va centra în jurul uh, industriei alimentare, gastronomia va juca un rol important și încercăm ca timp de câteva săptămâni sau câteva zile, nu știu, să organizăm uh, evenimente speciale legate de relația dintre turism și uh, gastronomie. Așadar, sectorul gastronomic și uh, turismul industrial se află pe uh, ordinea noastră de zi pentru uh, următorii ani. Da, în ceea ce privește Marea Britanie, da, uh, pe noi ne-am bucurat dacă inițiativa Visit Britain, vizitează Marea Britanie, uh, nu s a limitat doar la vizita Londra pentru că, după părerea mea, iată ce face această inițiativă deocamdată. Carlo, dorești să conchizi? Da, foarte pe scurt, mulțumesc foarte mult. Aș dori să le mulțumesc uh, invitațiilor noștri care ne-au oferit câteva informații foarte importante Cred că, într-adevăr, punctul um, vizelor este unul important. Suntem cu toții conștienți că e un punct delicat, există multe interese în joc, dar e nevoie de acțiuni coordonate în acest sens. Trebuie să recunoaștem că Comisia e foarte fermă pe poziție. Aici a înaintat propuneri în uh, ceea ce privește cultura și durabilitatea. Aș dori să oferă asigurări Europa Nostra, în ceea ce privește acele nave care intră în portul Veneției, s-a pus în aplicare un decret guvernamental în acest sens, dar nu trebuie să penalizăm industria navelor de croazieră. Trebuie să asigurăm însă în același timp o prezență durabilă a acestora în portul Veneției. Cred că în Italia am abordat această problemă. S-au făcut într-adevăr câteva observații nimerite, pertinente, de care trebuie să ținem cont. să spus că există diferente deosebiri în ca, între țările BRIC, da, într-adevăr trebuie să facem aceste deosebiri, dar nu trebuie să uităm și alte piețe mai ample. Nu e vorba doar de țările BRIC și alte țări um, aduc o contribuție importantă turismului în Europa și trebuie să ne canalizăm eforturile în această direcție. Trebuie să ne concentrăm deosebi asupra calității. Nu știu în ce măsură vom reuși să progresăm. Bineînțeles, caracteristicile specifice ale fiecărei țări joacă un rol important aici, dar cred că trebuie uh, să vindem lumii calitatea europeană asociată cu mărcile europene. Și am făcut eforturi în acest sens în Parlament. Europa este destinația de top pentru turismul global și aceasta este marca pe care trebuie să o exportăm. Pornim de la o situație destul de variată. Eu, de pildă, sunt italian, dar sunt mai mult de atât. Dacă un turist uh, în aeroportul din Shanghai vede un uh, afiș interesant care îl încurajează de pildă să viziteze Matera, ar vizita un oraș uh, istoric construit în piatră foarte frumos din Italia, uh, dar nu știu dacă un turist uh, chinez ar fi tentat uh, să uh, meargă să viziteze Matera, nici măcar nu cred că știe unde e Matera. Și atunci această campanie publicitară nu ar fi decât o pierdere de bani. Ar trebui să încercăm să atragem fluxuri mari de turiști, spunându-le veniți în Europa și în Europa va exista o anumită concurență între diferitele state membre și astfel trebuie să vedem cum partajăm responsabilitățile noastre, fie că vorbim de guvern național sau guvern regional. Pentru că uneori guvernul regional este cel responsabil de promovarea turismului și această promovare trebuie să fie una um, bine gândită, nu trebuie să irosim uh, resursele noastre uh, Trebuie să fie o încercare care să dea un adevărat elan economiei locale. Cred că astăzi am făcut un mic pas înainte. Așteptăm uh, informații din partea Comisiei pe măsură ce evoluează uh, lucrul la regimul vizelor. Cred că se, vă, se vor putea integra o parte din ideile de astăzi și acest lucru va întetezi uh, procesul legislativ. Domnul președinte, aș dori să le mulțumesc invitațiilor noștri și comisiei pentru contribuțiile lor, pentru că au răspuns la întrebările noastre. Aș dori să le mulțumesc și membrilor. Astfel, uh, sesiunea de dimineață se încheie. Ne vom reîntâlni la 3 după amiaza pentru problema minoră a dimensiunilor și greutăților vehiculelor. Vă mulțumesc!